clar reuniunea suspendată pe data de 14 aprilie 2016 ca fiind reluată. Dragi colegi, dragi colegi, majoritatea dintre noi își aduc aminte ce s-a întâmplat pe data de 26 aprilie 1986